Good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Bine ați venit. La această reuniune, printre cele mai importante din cele anuale ale Comisiei uh, pentru Buget, în primul rând, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, consider că, că aceasta este adoptată. În al doilea rând, Uh, comunica, comunicările președin, uh, președ, președintelui. Aș dori să faceți puțină liniște. Uh, deciziile coordonatorilor din reuniunea din 24 septembrie 2019 se află în dosarul reuniunii. Dacă nu sunt obiecte, acestea sunt adoptate. Punctul 3 de pe ordinea de zi, discuția referitoare la Brexit. Săptămâna trecută, Comisia a prezentat comisiei noastre propunerea prin, privind un regulament al Consiliului în legătură cu uh, bugetul pe, an, pe anul 2020. Această propunere ar permite Regatul Unit și beneficiarilor din Regatul Unit să continue să facă parte din multe din uh, programele cu caracter colaborativ, uh, în condițiile în care Regatul Unit își respectă în continuare Um, angajamentele față de bugetul Uniunii Europene și acceptă audituri și controle din partea Uniunii Europene. Este în interesul nostru al tuturor ca această participare să continue și dacă se ajunge la o retragere a regatului din Europeană în lipsa unui acord și în acest motiv sunt de acord cu această propunere și recomand ca Parlamentul să își dea consimțământul și aș dori să dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice, dacă doresc să ia cuvântul. Dacă nu, nu știu dacă sunt alți colegi care ar dori să intervină pe acest subiect. Dacă nu, aș dori să vă spun că termenul limită pentru uh, trimiterea amendamentelor este mm, ziua de mâine, orele 16. Nu se pot depune amendamente decât în sensul uh, Uh, respingerea acestei propuneri și uh, nu putem organiza votul decât după ce am primit o trimitere oficială din partea um, un aviz oficial din partea Consiliului privind acest uh, regulament. Și am înțeles că acest lucru urmează să se întâmple cât mai repede posibil, ceea ce ne-ar permite să votăm acest regulament în data de 14 octombrie. Și am ajuns la vot. Haideți să testăm Deschid votul pentru a vedea dacă funcționează și vă aș ruga să um, apăsați pe unul dintre butoane. The vote is... vote. 34 de voturi. S-a închis votul. Punctul 4 de pe ordinea de zi proiectul de buget rectificativ 4 și dau cuvântul domnului John Howard, raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pur și simplu să vă explic uh, retragerea metrelor 7 în 20, 25 uh, este menită să asigure o aliniere a abordării instituționale în situația în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană în data de 31 octombrie. Mulțumesc. Vă rog să ridicați mâna. Avem un uh, vot în bloc 1 până la 16, amendamentele bugetare 1 până la 16, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentele depuse la proiectul de rezoluție. Vot în bloc din nou? Yes, that's why I was uh, thinking on da, tocmai de aceea credeam că trebuie să parcurgem fiecare amendament în parte. Primul amendament, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cu un amendament oral din partea raportorului, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum vot prin apel nominal pe marginea variantei finale a raportului. S-a deschis votul. Vote closed. Am închis votul. 30 de voturi pentru, 5 abțineri. Se adoptă. I congratulate Mr. Howard. Felicitări domnului Howard pentru acest proiect de buget rectificativ cu numărul 4. Punctul 5. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Amendamentul 2. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Ex, sorry. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 de la considerente pentru împotriva abținerii se adoptă. Vot final acum, vot prin apel nominal. Am deschis votul. Everybody voted? A votat toată lumea. Am închis votul. 30 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Uh, punctul 6 de pe ordinea de zi, transferul de la secțiunea 3, nu a fost solicitat niciun transfer. Putem trece la punctul 7. Um, dau cuvântul aici domnului Fernandez pentru transferul de la alte chestiuni. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc portugheză. Acest, uh, avem acest transfer al Parlamentului European, celelalte secțiuni care dorește să consolideze punctul 2022, uh, ceea ce privește întreținerea și um, curățare și cheltuielile de întreținere și de curățare a clădirilor Parlamentului și a birourilor de legătură. E vorba de clădirile din uh, Bruxelles. Aceste uh, cheltuieli vor fi compensate prin transferul unui excedent bugetar și propun să votăm pentru. Thank you. Vă mulțumesc. Dorește uh, vreun raportor din umbră să ia cuvântul? Dacă nu, putem trece la vot. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. 32 de voturi pentru, 6 voturi împotriva, se adoptă. politica, în politicile imobiliare. Acum, punctul 8, nu avem nimic astăzi la acest punct. Deci putem trece la punctul 9, cel mai important uh, punct de pe ordinea de zi și aș dori să insist asupra importanței acestei reuniuni, mai ales acestei uh, părți din această reuniune dedicată votării a 1365 de amendamente depuse la proiectul de buget pe anul 2020. Raportoarea generală, doamna Holmeier și raportarea responsabilă pentru celelalte secțiuni au, de, au efectuat o muncă importantă în ultimele luni, săptămâni, zile și ore Uh, <clears throat> încheiată cu adoptarea mai multor rezoluții și ultimele săptămâni cu uh, analizarea, evaluarea amendamentelor de compromis. Și aș dori să dau cuvântul uh, raportoarelor pentru a ne prezenta abordarea dumnealor și propunerea de compromis. Doamna Holmeier. Dragă domnule președinte, nu, nici măcar nu o să încerc acum să vă prezint cele 1365 de amendamente și consecințele aduse de aceste amendamente, ci profit de această ocazie pentru a mulțumi raportorilor din, umblă, din umbră, asistenților mei, consilierilor, să mulțumesc de asemenea și secretariatului. Eu sunt convins că am găsit un compromis bun, care desigur nu va duce la o reacție unanim de apro- unanimă de aprobare din partea Consiliului, um, care sunt cele mai importante puncte pentru noi? Uh, mediul înconjurător, clima, tehnologie, inova- inov- inovație, Life Plus, uh, asistență pentru dezvoltare în domeniul de protecție a mediului conjurător, apoi um, tineretul, apoi după cum am spus, asistența pentru dezvoltare, instrumentele dedicate politicilor de vecinătate, care se bucură de o consolidare din punct de vedere financiar. Ne um, referim și la deciziile luate de Consiliu în domeniul uh, migrației și uh, refugiaților. Considerăm că avem nevoie de suficiente fonduri în Uniunea Europeană pentru a putea uh, Uh, primi într-un mod uh, omenesc pe toți, pe toți acești uh, refugiați în Europa. Cam atât foarte pe scurt din partea mea și vă mulțumesc din inimă. Muchas gracias, presidente. Pues yo también quiero agradecer. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și eu raportorilor din umbră, de la celelalte grupuri nu a fost foarte greu să ajung la un acord uh, și, bineînțeles, pentru a putea să uh, punem în mișcare bugetul, prioritățile și tot ce am negociat noi la comisie, avem nevoie de instituții care să ducă aceste procese la bun sfârșit, uh, comisie, parlament, bineînțeles, și consiliu și toate agențiile, toate celelalte instituții. Nu vom putea niciodată să executăm un buget dacă nu avem uh, instituții care să aibă personalul și infrastructura necesare. Iată, deci, uh, care este Uh, munca noastră aici și în ceea ce este bugetul. Uh, vreau doar să fac o lămurire la celelalte secțiuni când vorbim de strategie și de acordul la care am ajuns, uh, care a însemnat eliminarea unor reduceri înaintate de, con- de Consiliu. Bineînțeles că, că respectând acest gentleman's agreement, nu ne-am atins de, propunerilor, de propunerile de buget ale Consiliului și sperăm să se uh, Uh, să se respecte acest lucru până la, până la sfârșit. Uh, ar trebui poate să schimbăm acest nume de Gentleman's Agreement, fiindcă nu sunt gentlemen cei care fac aceste acorduri. Deci, uh, haideți să uh, sprijinim acest acord. Mulțumesc! So, uh, we start to... Mulțumesc, mulțumesc. Începem votarea. Pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba, este o, o procedură Uh, nouă și pentru mine și pentru alți colegi, deci trecem de la rubrica 1A, 1B, 3, 4, 5, cheltuielile de, spri- de sprijin, apoi instrumentele speciale, plățile PPA, secțiunea 1 și apoi celelalte secțiuni. Aceasta va fi, uh, aceasta va fi ordinea. Rubrica 1A, supunem uh, la vot compromisul de la această rubrică. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la rezerve. Amendamentul Econ 6138. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Următorul amendament este Econ 6139. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la crearea unor linii. GUE 8243, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. GUE 8245, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. GUE 8159, pentru? Împotriva abțineri se respinge. GUE 8133, cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. Comentarii acum. GUE 8108, cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. Ample 5664 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Envy 5442 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Renew 7439 uh, pentru împotriva abțineri Se adoptă. Renew 7437 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm vot prin apel nominal. A fost un uh, vot foarte strâns. S-a deschis votul. Pe marginea amendamentului Renew 7437. I declare the vote closed. S-a închis votul. 19. 19 voturi pentru, 18 împotrivă, o abținere, ceea ce înseamnă că se adoptă. Da, a fost un uh, vot chiar strâns. Șăriniu, 7438. Cine stă pentru? Împotriva? Cred că e aceeași uh, majoritate. Haideți să verificăm printr-un vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. Urmează PPE 7035. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. GUE 8124, identic cu buget 4463. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. PPE 7033. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verzi 7684. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Renew 7440. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Trecem acum la rubrica 1B. Supunem la vot în primul rând compromisul în legătură cu această rubrică. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum crearea unor noi linii. Amendamentul GUE 8000 8160. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. la comentarii acum. GUE 8, 8150. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Se respinge. Buget 4386, identic cu alte două amendamente. Cine este pentru? Împotriva? Abțin, abțineri se adoptă și am încheiat votul la rubrica 1B. Trecem acum la a doua rubrică, amendamentul de compromis în primul rând de la această rubrică. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Crearea unor linii, GUE 8247 pentru, pentru împotriva abținerii. Se respinge. GUE 8248, cine este pentru? Împotriva țineri se respinge. Bugete 4277 acum pentru, împotriva abțineri se respinge. Comentarii GUE 8241 pentru, împotriva abținerii se respinge. GUE 8088, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV 5464, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 4486 pentru, împotriva, țineri se respinge. Bugete 4412 pentru, împotriva, țineri se respinge. Renew 7443 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Renew 7441 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Renew 7442 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Am terminat voturile la rubrica 2. Ajungem la rubrica 3. Supunem la vot uh, amendamentul de compromis de la această rubrică. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă care era unor linii acum. GUE 8081 pentru, împotriva, abținerii se respinge. LIBE 5892, identic cu și de 7394, cine este pentru? Împotriva. Cred că trebuie să verificăm printr-un vot uh, electronic. S-a deschis votul. Close the vote. Am închis botul să respingem. vers 7685, cine este pentru? Cred că e aceeași majori. 7685.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 Amendamentul vers 7685. Trebuie să-l supunem la vot. Vot electronic să am deschis votul. I close the vote. Am închis votul. Cred că pot închid, închide acum votul. Se adoptă. Continuăm cu GUE 8240. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. Urmează acum FEM 6208, identic cu verzi 7680 și LIBE 5839. Cine este pentru? Împotriva. Cred că trebuie să verificăm. Am deschis votul. Everybody voted, vote closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Rejected. Se respinge. Libe 58. Libe 5842, identic cu FEM 6218 și vers 7681. Cine este pentru? Împotriva. Vot electronic. Am deschis uh, votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. 6, FEM 6219, identic cu vers 7682. Cine stă pentru? Cine stă împotriva? Abțineri. Cred că trebuie să verificăm printr-un vot electronic. S-a deschis votul. Everybody voted, vote. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Votăm mai departe. Împărțirea unor linii, libe 5, 8, 9, 10. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. S și D 7, 3, 9, 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Libe 5891. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. S și D 7392, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și am încheiat um, votul la rubrica 3, după 3 vine 4 și în general și în particular aici. You try to destabilize me. Încercați să mă destabilizați, spune domnul președinte. Trecem la 4. Uh, compromisul la rubrica 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Credite. GUE 8 2, 3, 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. PPE. Uh, pardon, spune domnul președinte, se retrage. Vezi. 7, 6, 6, 1. Pentru împotriva abțineri se respinge. AFET 5, 3, 8, 8. pentru împotrivă, abțineri, se respinge. S și D, 7248, identic cu bugete 4347, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. PPE 7123 cu amendament oral din partea raportorului pe care l-ați primit Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Crearea de linii FEM 6211, VERS 7683. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Remarce. Econ 6120. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să votăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. A votat toată lumea, fiindcă o să închid votul, se respinge. AFET 5382 pentru pentru AFET 5382 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 5320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV 5731 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFET 5322, DV 5721. Numai AFET. Mă scuzați. Deci AFET 5322 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV 5721 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Afet 5323 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Afet 5324 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Afet 5388 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. AFET 5390 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Renew 7427 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și am terminat cu votul la rubrica 4. Acum trecem mai departe. La rubrica 5. Compromisul la rubrica 5 și cheltuielile de sprijin. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Crearea de linii la rubrica 5, bugete 4277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Renew la remarce 7432, identic cu bugete 4, 3, 8, 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să votăm electronic. Se deschide votul. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă. AFET 5319 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm instrumentele speciale. GUE uh, 8190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem mai departe la proiectele pilot și acțiunile pregătitoare PPPA și votăm pachetul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Uh, eliminarea liniilor. Mai întâi GUE 8004, care este identic cu ID 7703. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Da, suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. GUE 8067. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum mergem mai departe la plăți. Compromisul privind plățile. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și am terminat cu secțiunea 3. Ajung la secțiunea 1. Parlamentul European. Mai întâi Parlamentul European votul privind compromisul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot separat. IMCO 6359 uh, sau nu. 9 și 0. le votăm împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi mergem la bugete. Vreți să verificăm? Verificăm IMCO 6359 6360. Cine este pentru? Se deschide votul electronic. Cine este pentru? Deci, IMCO 6359 6360. Votul e tot deschis. Puteți votați. Acum s-a închis. Se respinge. Bugete 4331 cu amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi IMCO 6359. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la alte secțiuni. Mai întâi uh, Consiliul European. Avem uh, vot în bloc privind amendamentele înaintate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Curtea Europeană de Justiție. Votăm compromisul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Curtea de conturi. Votăm compromisul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. CS, votăm compromisul. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. COR, votăm compromisul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm mediatorul european, compromisul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor, votăm compromisul, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. SAE, votăm compromisul, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi avem vot separat privind AFET 5392 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am încheiat votul privind uh, celelalte secțiuni. Și am încheiat și votul, îi fel și pe cei de raportori. Așteptați să fiți chemați. Felicitări celor două raportoare, doamna Holma și doamna Guardia Zabal. Um, first of all, just, just, just, just a second before you all run away. Înainte să dispăreți cu toții, vreau să vă mai spun ceva. Să dau cuvântul domnului Urel de la comisie. Domnul Urel. Aveți cumva observații? Vă rog frumos să fiți atenți. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Nu o să fac comentarii eh, prea extinse astăzi după acest vot încununat cu succes. Cred că se cade din partea comisiei să felicităm și noi pe cele două raportoare să le felicităm și noi pe cele două raportoare pentru acest vot lin. Nu cred că am mai asistat vreodată la un vot atât de rapid privind poziția Parlamentului. Deci, iată, un lucru mare. Aș dori să fac câteva remarce de ori preliminar. După cum știți, ca în fiecare an, Comisia își va trimite comentarii detaliate privind poziția Parlamentului și, Consiliul, și Consiliului în scrisoarea de executabilitate și veți primi această scrisoare în uh, timpul plenarei la sfârșitul lui octombrie. Vreau să mulțumesc membrilor comisiei pentru că au sprijinit numeroasele amendamente din propunerile de compromis care um, restituie nivelul de plăți și de angajamente propuse de comisie în uh, proiectul de buget. Acest lucru este foarte important pentru noi și mă bucur foarte mult în egală măsură că uh, S-a ținut cont uh, de evaluarea Comisiei privind uh, pilo programele pilot și acțiunile pregătitoare și, că, și, și de faptul că numai proiecte de categorie A și B vor fi reținute. Vă mulțumesc foarte mult și acest, loc, acest lucru va face punerea în aplicare mult mai uh, ușoară. Și în ce din urmă, poate că spun un lucru evident, dar vreau să vă zic că acesta este un pachet uh, foarte ambițios uh, și um, dat fiind că um, Parlamentul și Comisia au considerat că reducerile Consiliului au fost uh, inacceptabile, cred că și Consiliul va considera că poziția Parlamentului este exagerată. Deci aștept cu nerăbdare o consiliere foarte interesantă și vă puteți bizui pe uh, comisie uh, că își va juca rolul de intermediar cinstit uh, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pe 2020. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, raportor, uh, doamna raportor sau, am, sau una dintre ele dorește să ia cuvântul. Vreau să vă mulțumesc foarte mult Comisiei pentru colaborarea fermă de care au dat dovadă. Comisia ne-a fost de mare ajutor în ceea ce privește capacitatea de absorpție și capacitatea de a face cereri. Am avut uh, o experiență pozitivă, fiindcă ar fi fost mult mai greu dacă am fi făcut cereri la care comisia nu ar fi reacționat. Uh, vă mulțumim deci pentru colaborarea uh, strânsă de care ați dovadă și sper să rămâneți alături de noi, fiindcă fiindcă este foarte important și uh, sper că ne, ne urați uh, mult noroc pe data de 15. Înainte de a încheia reuniunea, vreau să vă reamintesc uh, că vom avea votul pe rezoluția care însoțește amendamentele de la buget care va avea loc pe 14 octombrie Dialogurile tripartite pentru bugete vor avea loc pe 16 octombrie și pe 7 noiembrie. Discuția și adoptarea în plen a poziției Parlamentului va avea loc la Strasburg pe 23 octombrie. Și prima reuniune de conciliere va avea loc pe 4 noiembrie după masă la Parlament. Următoarea noastră reuniune, următoarele noastre reuniuni Pe, pe 7 noiembrie va avea loc dialogul tripartit, deci 16 octombrie și 7 noiembrie. Și votul de conciliere pe 4 noiembrie. Prima reuniune de conciliere va avea loc pe 4 noiembrie după masa. Următoarele noastre reuniuni deci, vor avea legătură cu, re, cu audierile, unde va avea domnul Han, joi, mâine pe doamna Ferrera și, uh, și pe domnul Gentiloni joi și pe domnul Dombrovskis marțea viitoare. Mulțumesc foarte mult! Nu Gentiloni.